la ora 12. Și acum trecem uh, direct la punctul următor de pe ordinea de zi, situația din Belarus. Și în numele vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Pibalx. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici pentru a discuta cu dumneavoastră despre situația din Belarus în numele înaltei reprezentante și vicepreședintelui Comisiei, uh, Catherine Ashton. Uniunea Europeană este din ce în ce mai îngrijorată de mm, continua lipsă de respect pentru drepturile omului și statul de drept în Belarus. În ultimele luni, situația a trecut de la rău la mai rău, uh, cu măsuri um, represive civile și um, politici împotriva societății civile și împotriva opoziției politice. Preocupările noastre sunt numeroase. Primele dintre ele se referă, um, vizează eliberarea cât mai rapidă și necondiționată și reabilitarea tuturor celor 12, 12 prizonieri politici. Suntem de asemenea deosebit de îngrijorați de rapoartele privind uh, uh, condițiile de tortură și condițiile inumane uh, din închisorile în care sunt deținuți prizonierii politici. Autoritățile din Belarus trebuie să respecte um, măsurile de interzicere a torturii și a tratamentelor inumane și au responsabilitatea de a investiga orice rapoarte în acest sens. Orice hărțuire a membrilor opoziției și a societății civile trebuie să um, Uh, fie stopată. Uh, nu se poate împiedica libertatea de circulație a acestor persoane. Uh, legislația din ce în ce mai strictă, care reduce um, libertățile cetățenești, libertatea de adunare și de asociere, um, trebuie de asemenea să fie abrogată. Belarus rămâne singura țară din, Uniunea Euro- din Europa, am cer scuze, care încă mai aplică pedapsa capitală. Uh, Uh, Uniunea Europeană continuă să se opună acestei măsuri de pedepsă capitală în absolut orice situație. Uniunea Europeană cere autorităților din Belarus să nu uh, meargă mai departe cu execuția lui Dimitri Canavalav și a lui uh, Vladislav Kavaliov și să introducă un moratoriu privind pedepsa capitală în vederea unei eventuale aboliri. Politicile Uniunii Europene se bazează pe principii, continuăm să fim fim angajați în favoarea unei apărări vizibile și unitare a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. Este clar că nu putem să stăm cu bațele încrucișate când uh, vedem ce se întâmplă într-o țară care este vecină cu trei state membre. Măsurile restrictive ale Uniunii Europene sunt un instrument important pentru a păstra uh, presiunea, asupra, presiunea politică asupra Belarusului și pentru a ne întări mesajul. Uniunea Europeană a repetat că rămâne uh, că, că aceste măsuri vor rămâne deschise și că vor fi uh, actualizate în permanență. În ianuarie, Consiliul a extins criteriile uh, față de acei uh, responsabili pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Așa cum um, a subliniat uh, înalta alta reprezentantă Catherine Ashton după Consiliul de Afaceri Externe din februarie, uh, Există măsuri în curs pentru a se lua o decizie în acest sens înainte de Consiliul din 23 martie, în baza unei uh, liste a intereselor uh, de afaceri care susțin uh, regimul sau care au beneficii de pe urma acestuia. Am uh, spus foarte clar că politicile europene nu sunt direcționate împotriva Belarusului ca țară și nici împotriva poporului din Belarus. Mm, ne menținem uh, politica de angajament critic, uh, inclusiv prin intermediul dialogului și a parteneriatului estic. Suntem în continuare disponibili să ne dezvoltăm relațiile bilaterale în funcție de progresele pe care le fac autoritățile pe calea respectării principiilor democratice, a drepturilor omului și a Uh, statului de drept. Așa cum a subliniat uh, doamna Ashton în uh, declarația comună cu, secretarul, cu secretara de stat Clinton, pe 18 decembrie 2011, Uniunea Europeană este în continuare gata să sprijine Belarusul pentru ca această țară să-și îndeplinească obligațiile. Uh, Angajamentul uh, și colaborarea cu societatea civilă, cu opoziția politică și cu uh, marele public în general este un element crucial pentru politicile europene. Uh, suntem de asemenea disponibili să lansăm negocieri pentru facilitarea vizelor și acordurile de reprimire care să îmbunătățească contactele în beneficiul populației din Belarus. Este regretabil că până acum autoritățile nu au răspuns invitației noastre de a demara aceste negocieri. De asemenea, ne vom întări dialogul cu societatea civilă și cu opoziția politică din Belarus uh, cu privire la reformele necesare pentru modernizarea acestei țări și uh, cu privire la dezvoltarea potențială a relațiilor cu Uniunea Europeană, precum și cu privire la sprijinul posibil pe care Uniunea Europeană poate să-l aducă în acest sens. Statele membre doresc să um, împărtășească cu Belarus experiențele de succes pe care le-au avut cu privire la tranziția către o democrație și către um, o economie de piață. După ce se vor îndeplini condițiile necesare, Uniunea Europeană va fi de asemenea disponibilă să ofere condițiile necesare companiilor uh, și instituțiilor financiare europene pentru a sprijini transformarea acestei țări și pentru a investi în viitorul proces de privatizare. Dialogul european va fi lansat la Bruxelles pe 29 martie uh, dar ceea ce dorim este să avem un, ex- un exercițiu deschis uh, în care să fie implicate toate forțele politice, societatea civilă, bineînțeles cu o implicare substanțială din partea statelor membre. În aceste momente dificile este important să uh, păstrăm deschise canalele de uh, comunicare. De aceea Uniunea Europeană uh, și-a mm, actualizat uh, componența delegației sale de la Minsk vara trecută la cererea autorităților din Belarus pe 28 februarie. Um, șeful uh, delegației Uniunii Europene, precum și ambasadorul Poloniei, au fost obligați să uh, părăsească țara, iar Uniunea Europeană, dintr-un act de solidaritate, și-a retras toți ambasadorii pentru consultări. Uh, ambasadorii noștri au un, un rol cheie în calitate de canale de comunicare și sigur că rămânem angajați în favoarea unei abordări unitare și coordonate legate de posibilitatea întoarcerii acestora. Domnule președinte, suntem angajați în a cere uh, autorităților de la Belarus să elibereze, să elibereze pe prizonierii politici și să înceteze uh, încălcările drepturilor omului. Însă, din păcate, aceste mm, uh, măsuri continuă. Situația nu se îmbunătățește și este un lucru regretabil. Însă, trebuie să um, implementăm sancțiunile necesare dacă dorim să um, respectăm în continuare valorile pe care le avem. Datorăm acest lucru poporului uh, din Belarus. Trebuie să le arătăm solidaritatea în aceste momente dificile și să le arătăm de asemenea uh, perspectiva europeană atunci când condițiile necesare vor fi îndeplinite. De la Uh, alegerile din decembrie 2010 uh, persecutare a, au existat acțiuni de persecutare a figurilor opoziției și este nevoie de, de sancțiuni care să îmbunătățească relațiile bilaterale pe care le avem cu Minskul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Da. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor și începem cu domnul Protasievici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această declarație politică foarte completă referitoare la cooperarea cu Belarusul relațiile noastre cu Belarus e, și situația internă din țară este o situație pe care noi am dezbătut-o de multe ori recent în Parlament. Am cerut uh, să nu se uh, desfășoare execuțiile capitale din această țară, iar astăzi răspundem la războiul anunțat de autoritățile de la Minsk uh, cu Europa. Rezultatul s-ar putea să fie deteriorarea situației din Belarus, ceea ce nu va fi util pentru nimeni. Cred că autoritățile nu uh, sunt nici ele prea încântate de această perspectivă, pentru că singura consecință ar putea fi uh, pierderea independenței de către acest stat. S-a luat o decizie irațională de a se uh, retrimite toți ambasadorii din statele membre UE din Belarus, însă mai există totuși o șansă să se revină la relații normale. Avem nevoie, în orice caz, să fie eliberați de să fie eliberați activiștii politici și de asemenea să se organizeze alegeri conform standardelor europene minime. Pe scurt, e momentul schimbării. Nu e prea târziu. Mulțumesc! Domnul uh, Roce Glibor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În rezoluția noastră, așa cum a spus-o și domnul Protasievici înainte, regimul din Belarus a ales să se autoizoleze, așa cum am spus-o și noi. S-a izolat pe sine și i-a izolat și pe cetățenii din Belarus și nu asta este ceea ce ne doream noi. În rezoluția noastră am exprimat uh, solidaritatea, nevoia de solidaritate cu cetățenii din Belarus. Vrem ca oamenii să vadă că aici, în Parlamentul European, în Uniunea Europeană, ne exprimăm solidaritatea cu ei și oferta noastră de ajutor, speranța noastră ca uh, societatea din Belarus, vecinii noștri, statul din Belarus să poată în fine să facă pași uh, către mai multă democrație, mai multă umanizare a societății și un stat de drept. Economia din Belarus uh, funcționează foarte prost. Dacă ne uităm uh, la deficitul bugetar, la deficitul curent și la viitor, la perspectivele de viitor, nu există nicio cale de îmbunătățire fără reforme, iar aceste reforme nu sunt posibile fără să fie reformată și societatea, fără să se înceapă un dialog un dialog cu tinerii, cu grupările independente, cu opoziția, cu jurnaliștii și cu sindicatele. Numai astfel putem să schimbăm societatea, orice societate, numai cea din Belarus, numai așa poate să fie o societate stabilă și astfel atât societatea cât și economia se pot îmbunătăți. Asta este ceea ce am vrut să exprimăm prin rezoluția noastră. Bineînțeles că, în parte, am uh, exprimat și cerința noastră de a tuturor prizonierilor politici, indiferent de direcția și uh, culoarea lor politică. Aceasta este cerința noastră și Asta este ceea ce am dorit noi să exprimăm prin rezoluția noastră comună și cred că aceasta este nu numai părerea socialiștilor și democraților din Parlamentul European, ci a întregilor grupări democratice în acest uh, Parlament. Mulțumesc, spune președintele, și are cuvântul acum uh, domnul, uh, doamna Oiuland. Mulțumesc. Grupul ALDE aplaudă uh, decizia statelor membre să își recheme ambasadorii de la Minsk pentru consultări cu miniștrii respectivi în urma conflictului diplomatic dintre Uniunea Europeană și Belarus. Uh, um, comportamentul președintelui Lukashenko, atât la nivel intern cât și la nivel extern, este scandalos și Uniunea Europeană nu trebuie să um, îi flateze ambițiile uh, trimițând um, reprezentanții la Minsk la nivel uh, de ambasadori. Lukashenko a ignorat în mod repetat angajamentele internaționale ale Belarus și nu aș vrea ca niște ambasadori distinși ai Uniunii Europene să își uh, prezinte scrisorile de acreditare unui dictator, unui criminal. Relali relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană nu trebuie să se dezvolte până când acest regim nu se angajează pe calea democrației. În același timp, trebuie însă să colaborăm cu societatea civilă și cu opoziția politică și încurajez Federația Internațională uh, de Hockey pe Gheață să um, transfere organizarea campionatului din 2014 într-o altă locație un dictator nu poate să înțeleagă principiile democrației și ca urmare nu înțelege nici principiile sportului, principiile unei concurențe libere. Mulțumesc! Danke, Frau Kollegin. Das Wort hat nun Herr Werner. Mulțumesc și are cuvântul acum domnul Schulz. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Belarusul se găsește într-o situație de urgență de la alegerile falsificate ale dictatorului Lukashenko și de la teroarea care a început de atunci, există foarte multe acte de violență. Foarte multe persoane care au încercat să lupte pentru democrație au fost uh, sancționate și au fost chiar uh, pedepsite cu uh, tortură. Uniunea Europeană are o datorie aici trebuie ca conturile acestor persoane să fie înghețate, așa cum s-a întâmplat până acum. Pe de o parte, trebuie să facem presiune pe sistem și, pe de altă parte, să susținem societatea civilă. Totuși, trebuie să vedem în ce măsură aceste măsuri sunt uh, de efect până acum și de ce ministrul de interne al Belarus va merge la Lyon la conferința despre securitate și, de asemenea, și uh, băieții uh, dictatorului Lukashenko participă la tot felul de evenimente mondiale. Deci nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Majoritatea um, acțiunilor se explică și cu faptul, prin faptul că, de fapt, Uniunea Europeană, prin uh, bilanța, bilanțul comercial de 6 miliarde în uh, afacerile comerciale cu această țară, este numărul 1 din ceea ce privește cooperarea comercială. Deci trebuie să vedem cum putem să continuăm colaborarea fără să stricăm societății civile. Am putea să acționăm și prin uh, um, firmele um, care sunt prezente acolo, pentru că, de exemplu, exportul de um, minte este, de exemplu, unul din uh, cele mai importante domenii la care noi participăm. Din păcate, măsurile pe care le luăm uh, nu au fost uh, până acum eficiente, au folos... boicotul pe care l-am făcut la Olimpiadă a arătat că nu întotdeauna sunt loviți cei care, pe care dorim să îi lovim. Poate că am trebui să folo- ar trebui să folosim sportul, dar atunci ar trebui ca și campionatul mondial din Ucraina să nu mai aibă loc. Mulțumesc! Acum trecem uh, la ultimul vorbitor în numele unui grup politic, domnul Migalski. Mulțumesc. Această rezoluție este una foarte bună. Menționăm toate lucrurile care s-au mai spus aici în repetate rânduri. Menținerea sancțiunilor economice, eliberarea prizonierilor politici, garanții minime de cooperare politică, pentru libertatea în viața publică. Dorim eliberarea prizonierilor politici și mă bucur că s-au menționat numele lui Dimitri Bandarenko și uh, ale altora persoane cu care sunt în contact direct. Un lucru important din această rezoluție, pe lângă cele menționate de obicei, este susținerea exprimată de Uniunea Europeană pentru uh, o presă liberă, pentru că numai presa liberă poate să schimbe mentalitatea cetățenilor din Belarus, în așa fel încât la alegerile libere care vor avea loc mai devreme sau mai târziu, aceștia să poată să aleagă în mod independent și democratic pe cine doresc ei. Și trebuie să subliniem uh, Uh, un fapt foarte important, spre deosebire de un antevorbitor, consider că este esențială transferarea campionatului de hockey în altă țară. Și de ce? Pentru că un astfel de eveniment, un campionat mondial, nu poate să aibă loc într-un stat în care nu există niciun motiv de bucurie, în care opoziția e torturată și prizonierii politici sunt arestați. E foarte bine să trecem acest lucru în rezoluție. Domnul Carins. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am uh, patru copii când unul dintre copiii mei uh, se îmbolnăvește, pot fi, poate fi tratat, însă în cazul Belarusului, relațiile noastre sunt ca și când ne-am ocupat de un copil. Dacă nu uh, suntem atenți la ei, se vor îndrepta către altcineva. Pentru că pot să se îndrepte către Rusia. Disprețul față de democrație a crescut foarte mult în ultimii ani și dacă vrem să apropiem Belarusul de Europa, atunci cred că trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și de prudență avem nevoie și de stimulente, nu numai de măsuri de pedepsire. Și atunci, care ar putea fi aceste stimulente? Am putea să-i atragem uh, întărind cooperarea economică, în loc să o reducem. Prin cooperare economică putem să aducem mai multă prosperitate ca și în Africa de Nord, uh, trebuie să fim conștienți că mm, clasa de mijloc, dacă se dezvoltă, va putea să promoveze democrația. În ceea ce privește sancțiunile politice, trebuie să întărim necesitatea respectării drepturilor omului. Acum, domnul Vigenin. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Motivul pentru care purtăm această discuție astăzi este că sancțiunile împotriva guvernului Lukashenko s-au, au fost extinse încă o dată și toate acestea au dus la un uh, conflict diplomatic între Uniunea Europeană și Belarus. Sunt foarte bucuros, bucuros că aici, în Uniunea Europeană, am dat un semnal foarte clar uh, regimului Lukashenko și anume am indicat că este inacceptabil ca să se facă presiuni asupra unor uh, state membre în Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană este un întreg. Ce putem face însă atunci pentru a susține evoluțiile din această țară evoluții pozitive către democrație, către o societate civilă liberă, pentru eliberarea prizonierilor politici și pentru ca să ne asigurăm că nu vor mai exista alți prizonieri politici. Cum putem să ne asigurăm că la următoarele alegeri vom putea fi martorii unui proces mai corect și mai democratic? Mi se pare că nu avem destulă creativitate în măsurile pe care le aplicăm. Fie extindem sancțiunile, fie trebuie să ne decidem să avem sancțiuni economice foarte țintite care nu ar trebui să afecteze cetățenii din Belarus. Într-adevăr, nu cred că campionatele sportive pot fi folosite pentru ca sancțiunile să fie mutate sau amânate, dar putem să continuăm să lucrăm în cadrul Euronest pentru a încerca să ajutăm societatea civilă și cred că avem o șansă. Mulțumesc. Un minut pentru următorul vorbitor, domnul Godmanis. Mulțumesc. Cred că susținerea acestor, acestei rezoluții este foarte importantă. Este vorba mai ales de punctele care se referă la represiuni, la faptul că represiunile trebuie să fie încetate, pentru că reprezentanții unor organizații care apără drepturile omului nu pot fi persecutați mai departe, dar eu cred că campionatul mondial de hockey nu este un instrument foarte bun. În primul rând, el are loc în 2014 și pot fi uh, făcute progrese până atunci. Nu putem spune că trebuie să așteptăm până în 2014 pentru ca să se ajungă la anumite progrese. Trebuie să știm și că vine foarte multe, vin foarte mulți oameni uh, la aceste campionate și uh, vor avea ocazia să vorbească direct cu oamenii din Belarus cu această ocazie. Vor putea să transmită mai multe informații pe care nu le putem transmite de obicei decât pe cale politică și vor putea poate să influențeze situația direct la fața locului. Aceasta ne-ar ajuta. Deci campionatele mondiale de uh, hockey pe gheață ar putea să ne ajute, cred eu. Mulțumesc. Domnule Coval, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este vremea să răspundem la întrebarea care a fost politica UE față de Belarus în ultimii ani? Cum am putea să o descriem? Cum este percepută de Minsk? Pentru că acestea sunt doar iluzii, schimbări de poziție din șase în șase luni, perioade mai bune, perioade mai rele și până la urmă s-a ajuns la situația de astăzi. Acum ne gândim la ce să mai facem în loc să tot vorbim atât, haideți mai bine să ne gândim și să începem să avem o politică coerentă, ca să nu mai acționăm în moduri atât de diferite ca state membre. Să vorbim pe de-o parte de drepturile omului și pe de alta să investim în Belarus. Numai Lukashenko uh, se bucură de o asemenea poziție. Singura, poziție, singura posibilitate este să susținem opoziția, e limpede, ca să arătăm că opoziția e partenerul nostru. Lukashenko trebuie să audă din partea noastră că dacă avem o perioadă de relații mai bune, acest lucru se va întâmpla numai dacă și el mai face progrese. Libertatea presei, fără cenzură, acestea sunt niște condiții ce trebuie îndeplinite. Evident, el nu se va răzgândi niciodată în privința alegerilor. Dacă începem să vorbim despre alegeri, vom reveni la aceeași politică pe care am mai utilizat-o și în trecut. Deci ne vom schimba poziția din 6 în 6 luni, ceea ce uh, nu face decât să îl determine pe Lukashenko să folosească tot mai multe represalii la adresa opoziției. Haideți să fim consecvenți, asta vă rog eu. Doamna Vaidere. Comisar Kungs. Mulțumesc. Stimați colegi, domnule comisar, Situația din Belarus s-a deteriorat în mod foarte grav. Regimul îi uh, oprimă pe toți cei care îi se opun. Avem uh, persoane care au fost supuse unui proces incorect, uh, incorrect și apoi au fost condamnate la moarte, altele care sunt deținute în locații secrete. guvernul din Belarus speră că reacția Europei nu va fi atât de gravă. Crievia. Dacă avem evenimente similare ca în această țară, în alte țări, întotdeauna reacționăm. Trebuie deci să aplicăm sancțiuni foarte clare pentru încălcarea drepturilor omului, trebuie să aplicăm sancțiuni, interdicție de, interdicție de intrare pe teritoriu și înghețări de conturi, toate aceste sancțiuni și pentru acele instituții sau acele persoane care susțin acest guvern. Dacă Colaborarea cu Belarusul este oprită total, însă și cetățenii din Belarus vor avea de suferit și vom avea consecințe negative. Deci, după aceea, ni se va atribui nouă vina pentru ceea ce se întâmplă acolo. Eu cred că sancțiunile trebuie folosite ca instrument politic, adică ca susținere a cetățenilor din Belarus. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, spune președintele, și acum îi dau cuvântul domnului Paleckis. Permininche. Mulțumesc, domnule președinte. În timp ce în, în, timpul războiului rece se uh, rechemau ambasadorii din țările respective. Acestea sunt măsuri simple pe care le aplicăm de mult. Belarusul are în continuare însă alegerea să nu se izoleze, dar autoizolarea pe care și-o impune uh, aduce cu sine o speranță destul de sumbră. Alegerile următoare nu vor fi probabil, uh, așa cum ne dorim, corecte și transparente, iar Belarusul nu își dorește momentan o reîncepere a, re- a relațiilor cu Uniunea Europeană, pentru că aceste relații nu pot fi continuate decât dacă sunt eliberați prizonierii politici și decât dacă există o garanție minimă de securitate pentru cei care vor să-și exprime opinia în această țară. Cei mai importanți parteneri ai UE, Rusia și țările euronest ar trebui să-i convingă să uh, cearce altă politică. Nu ar trebui ca relațiile să se strice și mai mult de atât, uh, decât atât, pentru că cetățenii vor fi cei care vor suferi. Țările din Uniunea Europeană trebuie să poată menține contacte cu Belarusul, dar soarta Belarusului se va decide doar în țara respectivă, în Belarus. Forumul civic ar trebui de asemenea să devină mai activ în următoarea perioadă, iar liderii opoziției și jurnaliștii nu au avut deloc ocazia în ultima perioadă să părăsească țara iar aceste măsuri sunt aplicate și în continuare împotriva jurnaliștilor. Uniunea Europeană ar trebui, deci, să facă presiune asupra Minskului, pentru că se încalcă libertatea de mișcare, care este o libertate fundamentală pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc, are două, două, cuvântul domnul Cațmare, cu un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, la Uh, reuniunea Comisiei DEVE i-am mulțumit în alte reprezentante pentru o reacție foarte clară și foarte rapidă față de Belarus. Reacția Uniunii Europene l-a impresionat până și pe președintele Belarus. Și dacă așa a fost, poate că am găsit o modalitate de a crește eficiența inițiativelor noastre cu privire la Belarus. Metoda potrivită este să utilizăm acele instrumente care sunt dureroase pentru autoritățile din Belarus. Și sunt de acord că Belarus nu ar trebui să fie gazda uh, campionatului de hockey din 2014. De ce? Pentru că Lukashenko va folosi această ocazie pentru a, își face, pentru a se autopromova și pentru a arăta că conduce o țară normală, ceea ce nu este adevărat. Este o țară în care drepturile de bază nu sunt respectate, în care nu există democrație, ca urmare niciun campionat nu trebuie să fie organizat într-un astfel de loc, într-un loc în care cetățenii sunt uh, lipsiți de drepturile și libertățile de bază. această uh, poziție uh, a fost vizibilă și în uh, cazul Olimpiadei de la Beijing, care nu a contribuit în niciun mod la îmbunătățirea situației democratice din China. Deci nu avem de-a face cu un argument real. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mavro Nicolas. Un minut. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc. Grupul socialiștilor este favorabil pentru um, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu țările din Europa de Est. Aceste relații de parteneriat trebuie să contribuie la promovarea reformelor uh, și la creșterea economică a acestor țări. Uniunea Europeană are drept obiectiv să contribuie la reformele reforme sociale și politice pentru a permite acestor țări să uh, avanseze pe calea democrației. Poziția foarte strictă și foarte fermă a Uniunii Europene în fața regimului din Belarus și în fața um, lipsei de participare a societății civile în definirea politicilor țării. Ei bine, atitudinea Uniunii Europene așadar a fost clară. În acest sens, cred că totuși poziția noastră ar trebui să fie mai bine coordonată într-un moment în care această țară se confruntă cu un deficit uh, democratic grav, pentru că ignorarea regulilor democratice și a statului de drept, precum și încălcarea drepturilor omului și um, închiderea membrilor opoziției sunt fenomene care trebuie să fie condamnate ferm de către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Stasni, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu opoziția din Belarus și mi-am amintit astfel cât de dură este realitatea din Belarus. Cei de acolo merită un tratament egal în privința drepturilor și libertăților egal cu cel al cetățenilor din Uniunea Europeană. În loc de asta, cetățenii de acolo suferă de interogatorii și persecuții care sunt uh, obișnuite pentru cetățenii care trăiesc sub teroare. Regimul lui Lukashenko a fost condamnat în lumea întreagă, inclusiv prin rezoluții ale Senatului American și ale Parlamentului European și recent de către o lege semnată de Obama în ianuarie, care se numește Uh, legea privind democrația și drepturile omului în Belarus. Respectarea uh, Rezoluția Parlamentului European se numără printre aceste acte legislative și nu trebuie să devină un instrument pentru a promova un uh, uh regim nedemocratic. Federația Internațională de Hockey trebuie să își mute în altă parte campionatul mondial pentru că altfel transmite un semnal greșit. Foarte multe persoane cer astfel de uh, acțiuni din partea Federației Internaționale de Hockey. Și sper ca la congresul de la Helsinki această organizație să voteze pentru a uh, muta în altă parte campionatul. Grazie, la parola all'onore

Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul uh, celor care s-au înscris la Catch the Eye și începem cu doamna Esaia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Opoziția din Belarus se află sub uh, presiune din partea domnului Lukashenko, Mulți activiști nu pot să călătorească în străinătate, calculatoarele au fost confiscate, liderii opoziției au fost arestați și ultimele știri ne-au informat că înregistrarea unei asociații a fost uh, refuzată. Cerem ca prizonierii politici să fie eliberați și aș dori să susțin ideea doamnei Oilan și sta, domnului Stațni că ar trebui cu toții să cerem ca următorul uh, congres al Confederației uh, de Hockey și următoarele campionate să nu mai poată să aibă loc în 2014 în Belarus. Nu e vorba de boicotarea sportului, e vorba de faptul că aceste jocuri trebuie să aibă loc, dar nu în Belarus, pentru ca domnul, Belarus, domnul Lukashenko să nu uh, poată să obțină prestigiu. Ce scuze.

Deja de mulți ani asistăm la niște jocuri foarte ciudate, uh, manipulate de președintele Lukashenko, care uh, fie că se uită către vest, fie că se uită către Moscova, făcând în același timp tot ce este posibil pentru a distruge opoziția și pentru a uh, combate minoritățile etnice, ceea ce, ceea ce continuă și în prezent. Ca urmare, sunt uh, mulțumit să văd această reacție din partea statelor membre de a-și rechema ambasadorii pentru consultări. Este o reacție unitară, nu numai din partea instituțiilor europene, ci și din partea statelor membre și sper că uh, răspunsul nostru va continua să fie unul consecvent și pe viitor față de regimul lui Lukashenko. Același lucru trebuie să fie valabil și pentru campionatul internațional de

Grazie. La parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul comisar Pibalks. Doamnă președinte, stimați deputați, în numele înaltului reprezentant, vicepreședinte al Comisiei, doamna Ashton, aș dori să vă mulțumesc pentru interesul și angajamentul dumneavoastră în relațiile Uniunii Europene cu Belarusul. Politica Uniunii Europene este să continuăm un angajament față de această țară și față de cetățenii ei mai ales. Uniunea Europeană va continua să ofere susținere atât politică cât și financiară societății civile. Este foarte important să facem acest lucru pentru a asigura democrația și drepturile fundamentale. În al doilea rând, noi vom oferi susținere politică dacă este necesară și susținere financiară victimelor represiunilor. Nu putem să-i lăsăm singuri în această situație în care ei nu pot spera decât la ajutor din străinătate pentru ca să poată să fie eliberați. Vom menține și perspectivele acestei țări. Măsurile restrictive sunt și vor fi uh, țintite. Vor uh, fi transmise mesaje politice foarte puternice către autoritățile din Belarus. Interesul nostru nu este să facem rău uh, poporului din Belarus, ci să ajutăm cetățenii și să-i sancționăm pe cei care sunt responsabili de represiune. Cred că este foarte clar în această dezbatere că Toată lumea crede, pe bună dreptate, că echilibrul viitor al acestei țări uh, nu se află decât în mâinile cetățenilor din Belarus. Ei trebuie însă să aibă o șansă corectă, o șansă Um, justă de a putea lua aceste decizii și aceasta nu este cazul în momentul de față. Iată de ce Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze în continuare și deciziile pe care le vom lua pe viitor vor fi integrate în acest tip de măsuri. Ceea ce a spus și vicepreședintele Comisiei Înaltul Reprezentant este că Parlamentul European uh, și rezoluția sa va fi urmat în aceste recomandări și vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc, spune președinta fără microfon. Am primit șase propuneri de rezoluție în urma acestei discuții. Discuția s-a încheiat și votul va avea loc, va avea loc, îmi cer scuze, mâine la ora 12. Iar acum trebuie să fac un anunț. Am primit din partea grupil, grupurilor S și D, ALDE și EFD